So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Stimate doamne, stimați domni, Vă propun să începem. Ar trebui să fac câteva observații tehnice la început, pentru că astăzi, înainte de masă, am uh, cam schimbat ordinea de zi, având în vedere discuțiile mai ample pe marginea unor rapoarte. Deci, ca atare, nu am reușit să ne încadrăm în timp și vă fac următoarea propunere în legătură cu punctul 33 de pe ordinea de zi. Astăzi nu trebuie să facem nimic altceva decât uh, să stabilim termenul de predare a amendamentelor care va fi 28 martie pentru raportul doamnei Wikstrom. Deci, asta este ziua de mâine. E prea devreme? Aș propune, spune doamna Regner, totuși să ne mai acordați una, două zile. Bun, în cazul acesta, termenul de înaintarea amendamentelor. Nu. Bun, 29 formula de compromis, 29 martie, termen de predare a amendamentelor. Și după aceea, cea de-a doua problemă, de același tip, raportul colegului Bodu. Astăzi nu trebuie să facem nimic altceva decât să stabilim termenul de predare 29 martie. De acord? Bun, deci am rezolvat și aceste probleme. După aceea, punctele 37, 38, 39, de asemenea nu trebuie să le discutăm astăzi, putem să le amânăm așa cum sunt pentru ședința următoare. Sper să fiți de acord. Ca atare a decis, același lucru este valabil pentru punctul 6, aceeași situație. Și în, a mai existat o solicitare ca ă, după audiere să mai ă, discutăm puțin raportul doamnei Galo. Cred că nu va ă, prezenta probleme tehnice. Și acum trecem la audiere și îi salut pe cei șase experți care ne vor vorbi despre auditări. Domnul Vadera din partea Comisiei Europene, domnul director Liz, sau doamna Liz Mural de la Asociația de Management al Investițiilor din uh, Marea Britanie, după aceea domnul Philip Johnson, Federația Contabililor Europeni, domnul Andrew Brown, președintele grupului internațional rețelei de auditare și asociațiilor EGIAN, profesorul dr. Theo Ziegert, managing partner la Hen uh, Carsten uh, fiii și membrul diverselor uh, comisii de auditare din Germania și uh, după aceea domnul Francis Desmarchelier um, din uh, Franța, grupul AFEP. Ei se află pe lista mea, le spun tuturor un cordial bun venit și v-aș propune să nu mai pierdem timpul, ci să procedem imediat la audiere și l-aș ruga pe domnul Vadera ca din partea comisiei să ne expună punctul de vedere pentru 10 minute. Vă rog. Uh, Mulțumesc foarte mult. Pentru mine este o plăcere pentru mine să mă aflu în selecta dumneavoastră companie și aș vrea să vă spun că propunerile care au fost adoptate pe 30 noiembrie 2011 uh, acum se află în proces de negociere cu Consiliul. Există trei grupuri de lucru și am avut și un prim schimb de vederi în Parlamentul European uh, pe 1 martie. Deci, uh, acum este o bună ocazie pentru noi să ne expunem punctul de vedere în legătură cu propunerile mele. Iar în legătură de asemenea cu poziția unora din părțile actorii direct interesate, câteva firme mari și în urma discuțiilor pe care le-am avut, ă, constatăm că opiniile se conturează mai ferm decât era cazul pe 30 noiembrie și ca atare eu ă, Sper ca și Consiliul și Parlamentul să fie foarte concentrat pe propunerile noastre. Bineînțeles că așteptăm să putem colabora și vom uh, urmări cu interes anumite segmente ale economiei, sectorul IMM-urilor uh, și în ce privește uh, sectorul intereselor publice avem propuneri foarte echilibrate și sperăm să le putem îmbunătăți în colaborare cu Parlamentul și Consiliul. Punctele de plecare. Sigur că este dificil să te gândești la elemente noi despre care să vorbești când te afli în procesul de negociere, dar un element important uh, care merită să fie menționat în cadrul acestui for este că propunerile noastre, în mare măsură, s-au bazat pe cele mai bune practici care există deja în Uniunea Europeană și vă aș da câteva exemple. Avem un uh, raport raport uh, care uh, constituie o practică minunată în Germania și uh, vom solicita asemenea rapoarte din partea actorilor în sfera publică să le aplice și Italia și țările de jos au recurs la acest tip de rapoarte și în ce privește independența auditorilor aceasta este o condiție sine qua non pentru propunerile noastre și este absolut esențial ca auditarea să fie uh, desfășurată de către auditori care sunt angajați pentru o perioadă limitată de timp, pentru că uh, ne dorim, de fapt, să nu uh, apară la un moment dat o atmosferă confortabilă, ci să existe mai degrabă un disconfort când este vorba despre auditori. Deci, uh, nu perioade de zece ani, pentru că doar atunci auditarea poate deveni credibilă și trebuie să ne gândim și care este paradigma care funcționează în Uniunea Europeană. În ce privește serviciile de auditare, Italia are anumite uh, restricții și țările de jos, de asemenea dorește să um, adopte restricții uh, în ce privește auditarea noi încercăm să creăm stimulente în propunerea noastră uh, și anume practici care să se bazeze pe atitudine voluntară, Suedia, Austria, Danemarca, în Germania am avut o situație în perioada 2001-2010. Uh, Deutsche Telekom a recurs la auditare uh, comună, iar în ce privește domeniul supervizării, am încercat să valorificăm cea mai bună practică existentă în țările de jos, în Franța și în Marea Britanie. Există câteva exemple excelente și încercăm să construim acel tip de practică, să propagăm acele structuri în Uniunea Europeană care funcționează cel mai bine. Și iar în clipa de față, în Uniunea Europeană pentru noi este foarte important să uh, introducem un element european în acest sistem și sperăm ca și ESMA să desfășoare o serie întreagă de activități, mai ales în ce privește coordonarea, pentru că, după cum știți, până în clipa de față, Comisia uh, desfășoară uh, coordonarea pe frontul supervizării, dar noi sperăm ca uh, să găsim o structură mai bine conturată. Și există și alte subiecte în propunerile noastre, de pildă un fel de pașaport european care să permită firmelor și auditorilor să uh, desfăoare activități de auditare și în alte state membre, de asemenea um, în ce privete verificările și bilanțele contabile, dorim să colaborăm cu stakeholderii pentru a vedea exact care este uh, modalitatea cea mai uh, propice de a progresa și bineînțeles că vom fi um, deschiși propunerilor, vom analiza calificările, competențele Există și un certificat al uh, competențelor europene. ările de jos l-a introdus uh, ca urmare a celor mai bune practici un fel de instrument de marketing uh, astfel încât consiliile de auditare sunt selectate ele să nu aducă un plus de confort, pentru că uh, trebuie să existe uh, o valorificare a reputației și să nu să fie un decalaj între bunul renume și um, practici. Există anumite firme care nu suferă de acest decalaj de reputație, dar dacă noi coborâm pragul de selecție pot să apară probleme. Ceea ce mai este de asemenea important din punctul nostru de vedere este că um, există și o serie întreagă de idei foarte europene. Um, este um, legat de firmele de auditare și în Europa, în anumite state membre, firmele au acumulat uh, un nivel ridicat de risc efectiv pentru că Ehm, au eh, existat stat eh, mari eh, întreprinderi publice care au fost auditate și s-a ajuns la ehm, greșeli. acesta este un risc pe care dorim să-l analizăm. De asemenea, planurile de contingente pot de, să Uh, fie un element important. Trebuie să uh, existe entități care din punct de vedere legal să fie adresabile și ceea ce este critic este uh, să nu existe un decalaj în ce privește așteptările. Pentru că um, um, în cazul unor mari bănci, 150 um, bănci europene, uh, nu au existat uh, auditări, ci s-au făcut doar uh, statementuri legate de preocupările existente. Deci se aștepta doar ca auditorul să poată spune că în baza activității de control pe care au efectuat-o, entitatea auditată trebuie să tragă concluzii îngrijorătoare. Deci um, um, este vorba despre un viitor apropiat de următoarele 12 luni în care um, lucrurile să poată fi îndreptate. Dar noi dorim să sporim responsabilitatea auditorului Uh, nu este de niciun folos un raport de auditare care să nu găsească niciun fel de probleme și după aceea entitatea auditată să se prăbușească, să ajungă la faliment, dincolo de ceea ce auditorul a constatat în raportul său. Deci un alt element pe care uh, dorim să îl avem în vedere este legat de lobbying pentru că uh, lobbyingul a fost excesiv din punctul nostru de vedere eu am lucrat în domeniul reglementărilor bancare până acum, nu m-am confruntat foarte mult cu acest tip de lobbying. Dar uh, noi dorim să colaborăm cu firmele care stau în spatele acestei activități de lobbying pentru a găsi formule constructive de colaborare, astfel încât sustenabilitatea pe termen lung a uh, businessului, al afacerilor, al entităților să nu fie periclitate. Deci, noi invităm aceste firme să ină seama de aceste propuneri și este o invitație sinceră pe care o facem cu toată umilința și dorim să discutăm substanța propunerilor noastre astfel încât să existe o paradigmă durabilă. Iar raportul auditorului până la urmă să poată fi util. Mulțumesc. Și trecem acum director um, thank you and thank you for inviting me here. Mulțumesc, vă mulțumesc că m-ați invitat astăzi aici. Salut această ocazie de a oferi uh, perspectiva investitorilor în legătură cu ceea ce ne dorim noi de la o piață consolidată în domeniul auditului. Reprezint o asociație de management care reprezintă o branșă industrială în uh, Regatul Unit și, practic, uh, noi acoperim uh, uh, servicii în domeniul bancar, în domeniul companiilor de asigurări sau al pensiilor ocupaționale. Noi acoperim practic o cotă de 40% din piața Regatului Unit în domeniu. E important să existe încredere în piețele de capital. Piețele apreciază uh, informațiile, iar investitorii uh, cred ceea ce li se spune în legătură cu companiile în care investesc. Însă au totuși îngrijorări uh, care cad în trei mari categorii pentru care se gândesc acum anumite reforme. Un număr limitat de jucători, așadar, rezultatul auditelor și natura acestuia. Sunt salutare aceste reforme, însă în legătură cu unele, investitorii au uh, reține, nu știu dacă vor fi eficiente sau uh, dacă nu cumva vor uh, interveni în natura funcționării pieței. Investitorii se gândesc mai ales la perioadele lungi de timp pentru care auditorii sunt angajați și asta ar putea afecta independența și calitatea auditurilor. Cum s-au uh, subliniat toate aceste aspecte într-un raport uh, în Regatul Unit, uh, se pare că auditorii păstrează locurile pe care ocupă în medie în timp de 48 de ani. Și asta se întâmplă de la 1896 încoace. Pentru a aborda această situație, se uh, gândește o soluție care să presupună rotarea, uh, rotirea auditorilor uh, la anumite perioade de timp, măsuri pe care noi le încurajăm. Ne gândim că această rotire obligatorie însă ar putea să uh, perturbe activitățile de audit, pentru că durează până te familiarizezi uh, cu natura uh, domeniului de care te ocupi, că e vorba de achiziții publice sau fuziuni însă uh, uneori uh, aceasta este opțiunea uh, aleasă de conducere sau de investitori. În Regatul Unit, s-au stabilit anumite uh, probleme într-un raport din 2006 uh, uh, și acum aceste rezultate sunt transmise autorităților care se ocupă de concurență în Regatul Unit. Se pare că nu e sănătos ca foarte puține firme se ocupe, să se ocupe de audit în Regatul Unit, pentru că asta afectează competitivitatea pe termen lung și problema poate fi exacerbată. Investitorii așadar uh, susțin uh, formele care uh, împiedică asemenea practici și susțin relaxarea cerințelor care privesc proprietatea, de asemenea și planurile de urgență. Cât privește certificatul de calitate european, acesta ar putea să sporească transparența și asta ar putea duce la Uh, concurență și astfel la uh, sporirea calității. Însă dacă nu există suficiente opțiuni, am putea să găsim alte soluții care să stimuleze concurența. E nevoie de reforme nu doar pentru a face uh, față uh, acestor probleme, ci și pentru a presupune că uh, există mai multă răspundere câtă, vine, câtă vreme vine vorba despre uh, deținătorii de uh, acțiuni. Fiecare comitet de conducere are uh, propriul uh, uh sistem de uh, supraveghere și uh, reformele practic uh, solicită pro programe transparente de licitație și de asemenea se solicită ca recomandările să includă toate elementele relevante. Auditorii trebuie numiți pentru o perioadă minimă de doi ani și acest mandat poate fi renuit uh, o singură dată. Investitorii uh, sunt de acord cu această prevedere, însă nu se ia în considerare posibilitatea ca auditorul să fie concediat sau să-și dea demisia în această perioadă. Numirea auditorilor ar trebui să se facă într-o manieră uh, transparentă de guvernanță și asta pentru a spori răspunderea și independența comitetelor executive. Alții însă preferă ca companiile să facă, audit, să facă licitație pentru audit odată la 10 ani și dacă nu fac acest lucru să explice de ce. Aceste informații care ar putea fi uh, furnizate uh, sunt uh, utile, mai ales atunci când e vorba de a supraveghea pe cei care își păstrează mandatul timp de mai mulți ani. Uneori sunt implicate și servicii de non-audit în asigurarea calității și transparenței. sunt uh, uh, și uh, anumite taxe de audit care duc la transparentizarea procesului. Auditul ar trebui să fie un serviciu cheie. Când vorbim de servicii care nu presupun audit, de exemplu servicii consultative, Investitorii consideră că independența și uh, uh, obiectivitatea nu trebuie compromise. Prin urmare, susțin ca aceste servicii de non-audit să fie interzise atunci când vine vorba despre un conflict de interese. E nevoie de o măsură europeană de standarde de independență pentru aceste tipuri de activități care să fie implementate peste tot uh, în Europa, pentru că investitorii investesc la nivel internațional. Serviciile regate de uh, audit, de exemplu, uh, anumite reglementări uh, sunt foarte importante aici. Dacă ne gândim la o reducere cu 10% a taxelor de audit la această măsură, atunci, e bine, ea poate fi puțin prea restrictivă dacă se interzice faptul ca uh, mari firme să, uh, nu poată să ofere servicii de neaudit, atunci uh, asta ar pune probleme pentru aceste firme atunci când vine vorba de păstrarea personalului calificat. Cât privește raportarea, singura comunicare pe care o au auditorii cu investitorii e cea prin intermediul raportului de audit care este primit la luni după, acesta a fost, după ce acesta a fost finalizat. Adesea se folosește un limbaj foarte tehnic uh, în uh, aceste rapoarte și investitorii primesc adesea prea puține informații și prea târziu. Prin urmare, aceștia ar uh, aprecia vreo două patru pagini de informații uh, prescriptive uh, care ar putea să fie în interesul uh, părților interesate. Unii însă sunt preocupați de faptul că calitatea audiului ar putea fi afectată de faptul că investitorii sunt total excluși din acest proces și că află prea târziu datele care sunt cuprinse în aceste rapoarte. Dacă nu se primesc uh, rapoartele, atunci uh, procesul nu este transparent, transparent ori transparența este absolut esențială în uh, aceste demersuri. În ultimul rând, propunerile care vizează entitățile de interes public nu se referă doar la instituții financiare și la companii listate la bursă, ci și la fondurile de investiții alternative. Adică Uh, adesea fonduri mici care nu uh, prezintă un risc uh, sistemic. Însă credem că anumite reforme prevăzute aici ar fi disproporționate în raport cu dimensiunea acestor companii. Privește calitatea auditului, s-a tot discutat această problemă, s-au făcut pași, însă durează până aceștia intră în vigoare. Are însă sens ca Uniunea Europeană să uh, vină cu asemenea propuneri uh, vaste. Cât privește reformele și părerea investitorilor, e clar că există un risc ca um, unele dintre acestea să reducă în loc să îmbunătățească calitatea auditurilor. Mai mult decât atât, uh, anumite reforme ar putea să reducă din drepturile acestora. E important însă ca reformele să se bucure de sprijinul um, comunității de investitori. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Morel. Iar acum, uh, domnul Philip Johnson, președintele Asociației Contabililor Europene. Aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În primul rând, vă mulțumesc pentru invitația adresată de a vorbi aici, a vorbi aici această audiere atât de importantă pentru a pune în context prezentarea mea Federația pe care o reprezint conține 45 de organisme, instituții și agenții care regrubează uh, contabili în statele membre. Și dincolo de granițele UE, eu vorbesc deci în numele profesiunii de contabile în general. Auditarea este importantă pentru că ea aduce transparență, sustenabilitate și responsabilizarea pieților. Însă, având în vedere și contextul de criză și riscul de instabilitate socială, este bine că și Comisia încearcă să restabilească un echilibru și o încredere în piețe. Calitatea auditului cu siguranță poate fi îmbunătățită. Profesiunea noastră s-a angajat în acest sens. Recent am uh, Uh, publicat uh, un document de context, fi background paper, în care am uh, subliniat eforturile făcute în ultimii zece ani. În timpul acestei perioade, autoritățile de reglementare, profesiunea noastră și um, organismele care grupează contabilii au lucrat împreună pentru a atinge aceste scopuri. Acest document e valabil și în această sală. Am făcut multe progrese, însă mai rămâne loc și de mai bine și iată ceea ce ne propunem și în continuare. În acest sens ne-am exprimat temerile legate de propunerile Comisiei Europene, deoarece considerăm că unul dintre acestea ar putea să aducă atingere sau uh, să dăuneze calității auditului. Această după masă aș dori să mă refer la câteva uh, câțiva vectori care determină bunătățirea uh, calității auditului. În primul rând, folosirea unor standarde internaționale de calitate, independența și expertiza autorilor și raportarea. Principala, principalul motor al calității în audit este calitatea standardelor care sunt folosite. <clears throat> standardele internaționale ISA de, contabil, de auditare sunt de foarte înaltă calitate și sunt folosite foarte mult, deja în 100 de țări. Ele îmbunătățesc încrederea în caracterul fiabil, în comparabilitatea și coerența declarațiilor financiare. Multe dintre aceste noi standarde ISA Uh, au apărut ca urmare a crizei financiare. Din păcate, însă, ele nu sunt încă perfect implementate în multe țări europene, în orice caz nu în toate. Iată de ce recomandăm ca Parlamentul European uh, să susțină propunerea Comisiei de a adopta toate standardele ISA pentru um, calitatea controlelor uh, și auditelor contabile în Europeană. Comisia recunoaște pe bună dreptate proporționalitatea acestor standarde ISE pentru acele auditări destinate IMM-urilor. Parlamentul European însă nu trebuie să ducă la, să ajungă la o soluție în care s-ar um, găsi în fiecare țară, în 27 de țări, 27 de sisteme diferite de implementare a acestor standarde. Federația pe care o reprezint este convinsă că independența și, și expertiza sunt într-adevăr bazele unui audit de calitate. De aceea, recomandăm ca Parlamentul European să ceară tuturor auditorilor europeni să aplice principiile și cerințele din Codul Internațional de Etică um, și nu neapărat propunerile de independență așa cum sunt ele văzute de comisie. Acest cod internațional este pus la punct uh, și este gestionat de un board independent care conține foarte mulți, multe autorități reglementare, independenți și de asemenea factorii externi. Este robust, este solid, este echilibrat și este mult mai strict de multe ori decât chiar propunerile comisiei. Propunerea comisiei, propunerea comisiei vizează introducerea unor firme care să se ocupe numai de audit și cere de asemenea o rotare, o rotație obligatorie a acestor firme precum și interzicerea acordării de servicii de, care nu se referă la audit uh, entităților de interes public. Aceste lucruri însă vor reduce expertiza disponibilă la nivelul firmelor de auditare. Acest punct uh, merge exact împotriva intereselor uh, părților interesate, stakeholders, și nu trebuie să fie implementat. Această profesiune va deveni mai puțin atractivă pentru oameni de bună calitate, bine pregătiți și va trebui să recrutăm persoane într-un moment în care ne strângem cureaua și în care avem probleme deja. Tot așa, limitarea acestor servicii de auditare financiară la 10%, mă refer de fapt la taxele aferente, Uh, nu este ceva util pentru statutul auditorului, așa cum deci cum uh, propune Comisia. Acum, referitor la raportare, bănuie, consider că avem aici um, o problemă de informare și nu de așteptări. Folosirea acestor uh, declarații financiare Uh, și compararea lor cu rapoartele nu este într-adevăr o problemă. Din potrivă, declarațiile chiar sporesc calitatea auditul, auditului uh, ulterior și nu uh, așa cum s-a declarat. Așa, asta se întâmplă și în cazul în care se poate considera că se poate recurge la mai multă auditare internă. Uh, și că, în orice caz, cei care se ocupă de acest lucru pot să facă mai multe în acest domeniu. Iată de ce Federația noastră recomandă ca Parlamentul European să susțină propunerea Comisiei de a îmbunătăți comunicarea către public a meseriei de auditor și aceasta în ce privește entitățile publice. În ceea ce privește însă controlele interne, aici ne referim la ce trebuie să raporteze auditorii și ce se preconizează de către comisie și am putea să facem un, uh, o comparație cu ce se întâmplă în Statele Unite prin actul Oxley. Atunci când discutăm raportarea, trebuie să nu uităm un lucru și anume că auditorul nu este un furnizor de informații, așa cum sunt uh, agențiile de uh, rating, de, uh, rating uh, a creditului. Uh, ei sunt acolo pentru a asigura de calitatea informației. Princip principala obligație de furnizare de informație, cum ar fi declarația financiară și alte documente conexe, aparține managementului sau conducerii întreprinderii. Auditorul poate eventual să sublinieze niște domenii în care lucrurile stau mai puțin bine, dar nu el determină nivelul de informații furnizat. Piețele globale necesită soluții globale și aceste, acest proiect ia în considerare uh, multe dintre, proiectul nostru ia în considerare multe dintre temerile comisiei, dar poate într-un mod mai global. În orice caz, calitatea auditului depinde și de uh, corp uh, guvernanța corporată de calitate și de cadrul financiar de raportare. Auditul este parte dintr-un sistem mai vast de raportare și nu poate fi separat de tot ce înseamnă uh, guvernanță corporată și uh, raportare financiară care știm bine că au fost zguduite de crizele recente. Auditorii ar trebui și ei, bineînțeles, să ia, să-și ia partea de răspundere care le vine pentru a îmbunătăți calitatea auditorului. De aceea e nevoie de o abordare holistică, globală, în acest context al guvernanței eh, corporate și al raportării financiare. Multe dintre ce s-a spus aici eh, se referă la reglementarea propusă, dar să nu uităm că apar și niște lucruri care ar putea să împiedice calitatea auditului. Așa cum am spus, Uh, entitățile profesionale sau asociațiile de profesioniști au jucat și joacă în continuare un rol foarte important uh, pentru că ajută de multe ori IMM-urile să își uh, pună la dispoziție expertiza, metodologia, etc. Multe state membre um, acestea aceste autorități sunt responsabile de audit și de firmele de auditare. E bine, în condițiile în care se ad adoptă directiva de față, multe dintre aceste beneficii din sistemul actual s-ar pierde. Înainte uh, de a încheia, aș dori să fac un mic rezumat a ceea ce cred eu că este esențial pentru munca noastră. Auditorii trebuie să comunice, comunice mai mult, mai bine, atât pe plan intern cu clientul cât și extern. Pentru noi acesta este un aspect esențial pentru a îmbunătăți calitatea și caracterul folositor al auditului atât compania cât și auditorul trebuie să comunice între ele mai mult în ceea ce privește eventuale probleme. Comitetele de audit trebuie să joace un rol mai mare, comisiile, în, în raportare și în guvernanță. Europa trebuie să adopte toate standardele ISA de profil. Tot așa, Europa ar trebui să se bazeze în ce privește independența auditorilor pe codul internațional deja existent de etică și Parlamentul ar trebui să respingă propunerile care duc la uh, anumite intervenții excesive, contraproductive în acest sector și mm, cum ar fi interzicerea totală a serviciilor care nu țin de auditul pur, pentru că asta ar duce la pierderea expertizei din sânul anumitor firme de audit. Am arătat care ar fi posibilitățile de a îmbunătăți auditul prin propunerile făcute, însă dacă luăm în calcul uh, toate propunerile comisiei sau acelea pe care le-am marcat uh, negativ, s-ar putea să ajungem într-o situație de concentrare pe piața auditului și care ar duce la o reducere a calității auditului. Vă mulțumesc! Intervenție fără microfon din sală. Domnul Andrew Brown, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru ocazia de a vorbi în această uh, reuniune a comisiei dumneavoastră. Eu vreau să mă concentrez pe independență. Eu cred că independența trebuie să se afle în centrul profesiei de auditare. Trebuie să ținem seama de faptul că datoria uh, auditorului este să analizeze modul în care se respectă legislația privind activitatea societăților și trebuie să raporteze pe poziție de independență. Dar ce trebuie făcut pentru ca această independență să fie sporită? Faptul că mi-ați adresat mie această întrebare dovedește deja că independența auditării este o preocupare pentru noi toți. Și este important să știm că și în Statele Unite există audieri în paralel cu această audiere în care se discută problemele independenței și eu uh, sunt îngrijorat atunci când citesc uh, titluri uh, de genul Un bun auditor este greu de găsit. Independența cere, din punctul nostru de vedere, o piață deschisă, competitivă, eh, pentru că eh, trebuie să eh, existe o viziune independentă și pentru cei care sunt actori dominanți pe piață. Și un observator din afară ar putea să tragă concluzia că există, din păcate, eh, prea eh, puțină noutate, prea puțină inovaie în modul în care auditorii îi desfășoară rapoartele, dar exact într-o perioadă în care există evoluții spectaculoase în toate domeniile. Deci, eh, nu cred că există ehm, o ofertă mică pe piața auditorilor. Există statistici în acest domeniu care um, demonstrează că situațiile de pe piața Uniunii Europene sunt similare cu cele din grupul G8 din Statele Unite sau din China. avem indicatori care demonstrează că în perioada 2004 până în 2009 piața nu s-a schimbat substanțial. Deci, de fapt, trebuie să existe o calitate a actului de auditare și o independență a actului de auditare. Acest slide demonstrează care sunt cotele de piață în diversele state. Uh, și în uh, Marea Britanie, de pildă, există o mare concentrare, există foarte mulți actori dominanți care acționează pe piață. În Germania, actorii dominanți sunt 100%, 84% se găsesc în doar, au uh, apelat doar la două firme de auditare. În Franța, după cum se știe, piața este mai puțin concentrată și actorii dominanți sunt sub 73% și 20 uh, uh, au fost mandatați. Organizația mea reprezintă aproximativ 22 uh, de rețele globale, dar eu cred că firme suplimentare de auditare ar trebui să intre pe piață pentru a stimula piața și pentru a crea o protecție împotriva uh, conducerii pieței, controlului pieței de către una din firmele dominante. Deci, uh, Altfel ar exista uh, un mare risc pentru că uh, problemele majore uh, ar putea să nu fie relevate. Care sunt remediile posibile? Și pot ele să existe? Cei care au atribuții de reglementare, politicienii, shareholderii, trebuie să ia în considerare și să decide dacă structura actuală a pieței de auditare uh, pentru marile companii este satisfăcătoare, adecvată, durabilă și uh, de natură să stimuleze percepția că auditorii sunt independenți. Concentrarea pe piață a permis ca o situație să prolifereze, uh, astfel încât uh, un actor nedominant pe piață să nu aibă acces la o auditare de către una din marile firme. Deci, uh, trebuie să existe um, aici o ghidare competentă um, a pieței pentru ca să se diminueze concentrarea pe piață, să se îmbunătățească calitatea și actul de uh, independență a auditării. Trebuie să existe, de fapt, un pachet de măsuri. Nici una dintre propunerile Comisiei nu poate de sine stătător să schimbe lucrurile esențiale există în clipa de față concepția unor grupuri de companii de a recurge întotdeauna la același auditor și la un singur auditor. Dacă ne îndepărtăm de această mentalitate a, și a, atunci a, cred că lucrurile pot să se schimbe. Deci este important să existe și auditări comune efectuate de mai multe firme. Pentru că în felul acesta piața auditării ar putea deveni mai vibrantă, mai independentă. Și, în al treilea rând, trebuie să ne spunem ce ne așteptăm noi să facă Parlamentul European. În calitate de reprezentanți aleși ai cetățenilor, ei trebuie să facă un pas înapoi față de diversele interese care acționează pe piață și uh, să vadă dacă acest ridicat nivel de concentrare al firmelor de auditare pe piață uh, nu poate fi spart într-un fel și dacă nu uh, Uh, se poate acționa în cadrul de uh, guvernană economică astfel încât să ne îndepărtăm de la uh, rezultatele catastrofale cu care ne confruntăm în clipa de față de pildă pe piața financiară. De asemenea, trebuie să ne detașăm față de demersurile de lobbying din partea grupurilor direct interesate trebuie, într-o manieră transparentă, să furnizăm informații îmbunătățite cu, în legătură cu procesele de auditare. Pentru că este în interesul publicului ca această profesie de auditare să fie percepută ca fiind de, furnizare de servicii de înaltă calitate doar în felul acesta auditorul poate să-și îndeplinească mandatul pe care îl are prin legislația uh, societăților. Deci, legislația națională, sigur că poate din acest punct de vedere să vrea să acționeze în țările de jos, uh, vedem uh, că se întâmplă acest lucru, dar um, legi naționale peticite nu pot să fie o soluție. Președintele. E, acum trecem la primul uh, beneficiar al auditărilor. Domnul Ziegert are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, stimați uh, membri ai Comisiei uh, pentru Afaceri Juridice, este un privilegiu pentru mine să vorbesc astăzi aici în legătură cu uh, rolul consolidat al comisiilor de audit și voi încerca să respect această limită de 10 minute care mi-a fost alocată. Aș dori să trecem prin 5 puncte, problema care trebuie să fie abordată, originea sa se află la uh, nivelul crizei financiare, apoi cum funcționează o comisie de audit, evident există un calendar, apoi vă voi spune care uh, este agenda tipică a acestor comisii de audit și în cele din urmă vă voi spune care sunt recomandările unui uh, președinte al unui grup de uh, audit. E vorba despre o companie mare listată la bursa germană. Acum, care sunt problemele care trebuie abordate? Uh, originea este criza financiară, avem o lungă listă de vinovați, avem uh, aspecte care țin de, de guvern uh, și uh, apoi aspecte care țin de standarde de audit și de îmbunătățirea calității auditurilor. Dar să nu uităm uh, că suntem o piață pentru anumite tipuri de bunuri uh, și uh, această piață este. Uh, marcată de anumite capitaluri uh, care sunt supuse riscului și care presupun o concentrare a pieței. Aici ne gândim, de exemplu, la spitale uh, pentru uh, companii de asigurări există o astfel de problemă și, de asemenea, pentru auditori. Adesea, cel care câștigă ia totul de pe piață. De ce trebuie să îmbunătățim uh, calitatea auditurilor? Ei bine, uh, în primul rând, auditorii ar trebui să lucreze îndeaproape cu uh, comisiile de audit iar aceste comisii de audit ar trebui să fie independente. Cât privește munca care nu ține de audit, ea în Germania este făcută totuși de o com uh, comisie de uh, audit, însă există un uh, prag de 10% din activitate uh, care este uh, considerat a fi destul de scăzut. Cum funcționează de fapt o astfel de uh, comisie de audit? E bine, aici v-am prezentat un exemplu clar, clar al unui program, al unei astfel de comisii și uh, vedeți exact uh, care sunt uh, acțiunile pe care le întreprinde Comisia de Audit cu fiecare auditor în parte, separând activitățile de management. Practic se selectează auditorii, apoi independența lor este verificată, Uh, apoi uh, propunerea trece de la Comisia de Audit către organismul de supraveghere uh, și până la urmă totul se stabilește la nivelul deținătorilor de acțiuni. Multe dintre acțiuni, vedeți, nu sunt întreprinse la nivelul conducerii. Apoi veți vedea cum ne pregătim activitatea pentru fiecare trimestru în parte. Puteți vedea aici aspectele care se întâlnesc adesea în munca uh, auditorilor, aspecte care țin de impozite și așa mai departe. Apoi, uh, care sunt recomandările uh, de la punctul 4 ale președintelui Comisiei de Audit DAX 30? Ei bine, mai întâi se solicită sporirea independenței auditorilor E un lucru care este solicitat uh, comisiilor de uh, audit. Apoi se cere implicarea acestor comisii într-o manieră uh, generală, mai degrabă decât să se limiteze perioada în care acestea pot să acționeze. Există însă o prevedere care spune că este un, există un prag de 10% pentru serviciile care nu țin de audit. Apoi, recomandarea acestui președinte se referă la recomandările Parlamentului European Uh, și ale Consiliului, practic uh, le uh, susținem, considerăm că sunt corecte, mai ales cea care spune că președintele Comisiei de Audit ar trebui să decidă asupra chestiunilor care au fost menționate. Până la urmă, această, aceasta este caracteristica care ar trebui să fie cea mai importantă. Așadar, Vreau să spun că am ajuns la concluzii, pentru că vreau să respect limita de timp. Concluziile mele, cât privește îmbunătățirea um, calității auditului, uh, e bine, noi dorim să se dezvolte standarde uh, profesionale, să se uh, gestioneze bine la nivel european reglementarea legată de salariile auditorilor, să existe transparența auditului și așa Eh, practic subliniem că e foarte importantă calitatea. S-ar putea să existe uneori consecințe neintenționate. Eh, probabil că știți, eh, în Franța, la un moment dat s-a dorit plantarea pe suprafețe largi a cartofilor, însă s-au opus fermierii și astfel doar cei care au, s-au ocupat în, de acest sector în, agricultura aveau dreptul să uh, cultive uh, cartofi până când a existat o uh, revoltă a agricultorilor. Și acest caz este relevant. Până la urmă, cum se întâmplă și în armată, să nu uităm că armele noastre au fost întotdeauna fabricate de cei cu prețul cel mai mic. Mulțumesc, domnul Francis Desmacherie responsabil pentru probleme uh, financiare în cadrul uh, grupului AFET. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, onorabili membri, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc că îmi dați ocazia să exprim punctul de vedere al AFEP-ului, Asociația firmelor din sectorul privat din Franța, care reprezintă aproximativ 100 companii internaționali mari, multe dintre ele care sunt uh, la bursă, listate la bursă, mai ales în indexul francez CAC 40. E vorba de uh, cu siguranță de, când e vorba de audit trebuie să ne nu uităm uh, de calitatea și importanța auditului pentru că în primul rând dă încredere companiilor în declarațiile financiare ale firmelor, dar e vorba și de o comunicare a concluziilor acestui audit către Comitetul de Conducere. Aceste, aceste informații vin din mai multe surse, de la comitetul de conducere și cadrele superioare până la auditul intern și asta duce la formarea unei opinii legate de declarațiile financiare care sunt reflectate la nivelul bordului. Aceste Criterii de calitate sunt rezultatul mai multor așteptări legate de stat, ă, această, acest, această auditare obligatorie statutară. Și aici am ă, trei elemente. În primul rând, faptul că trebuie să existe o, o adecvare între ă, auditor, firma de auditare și caracteristicile grupului auditat. În primul rând este vorba de capacități sectoriale, funcționale, Trebuie să existe o rețea uh, geografică și capacități operaționale de a proceda la un astfel de audit internațional. Apoi este vorba de independența punctului de vedere al auditorului. Pentru ca să poți să auditezi așa cum trebuie, trebuie să înțelegi complex, uh, uh, această firmă pe care o auditezi și oricum complexul este, contextul este suficient, suficient de complex. În sfârșit este nevoie de concluzii uh, ale auditării clare, fiabile, concise. Iată criterii pe care le folosim noi companiile, firmele, pentru a evalua uh, reforma de față. Înțelegem care sunt obiectivele enunțate, independența, deschiderea pieții, informarea companiei auditate și părți terțe, control de calitate. Însă multe dintre aceste măsuri chiar vin uh, uh, și contrazic obiectivele anunțate. În primul rând, independența auditorului. Bineînțeles că ea este absolut esențială pentru serviciile care sunt efectuate. Este important ca aceste firme de audit să fie foarte, să fie independente, să aibă principii de funcționare independente, să nu existe o interferență. Noi totuși considerăm că regulile propuse sunt cam excesive. Mă refer la restricționarea serviciilor de audit nestatutare. În primul rând, aceste restricții nu ar trebui să, să fie vizate aici, pentru că nu pun problema independenței. Mă refer aici, de exemplu, la uh, analiza declarațiilor financiare făcute la jumătatea anului de către firme. Mai mult decât atât, fără a contrazice aceste principii, uh, actul legislativ vizat ar trebui să ia în considerare mai multe. De fapt, beneficiul dublu pe care îl aduce o firmă de auditare care oferă și serviciile acestea de neaudit, non-audit. Pe de, pe de o parte, se crește sau se sporește încrederea în judecata cu acestei companii și în independența acesteia. Pe de altă parte, companiile pot să beneficieze de mai multe cunoștințe, de mai multă expertiză legată de propriile lor activități. De exemplu, a trece de la firme uh, mari de audit la firme de audit pur ar, ar duce la uh, mari probleme în rândul companiilor europene pentru că <clears throat> ar uh, afecta calitatea serviciilor lor pentru aceste servicii altfel decât auditul, dar ar afecta chiar și calitatea auditului însuși. însuși. Al doilea obiectiv, deschiderea pieței respective. Uh, Așa cum uh, vă dați seama, companiile doresc pe termen lung o alternativă la situația uh, actuală, care vizează cumva firme foarte mari de audit, însă nu trebuie să apară ca ciuperce după ploaie firme și grupuri care să nu aibă suficientă calitate și care să nu înțeleagă suficient complexitatea firmelor și companiilor multinaționale care sunt atât de complexe. Această rotare, rotație obligatorie a firmelor ar fi foarte problematică în contextul actual al pieței, deoarece foarte puține firme de audit și capitale de audit pot să, să, să, să, să, să intre în competiție cu cele ale companiilor mari. De exemplu, în Franța numai cinci firme și-au împărțit piața, uh, o piață de peste 200 de milioane de euro. Deci uh, există o mare diferență între aceste cinci campioane și restul firmelor. De fapt, uh, pentru a șasea firmă de audit, aceasta trebuie să aibă, de fapt, un profit de peste 50 de milioane. Comparați uh, faptul că o companie mare din CAC 40 are nevoie de, sau are o cifră de afaceri de aproximativ 20 de milioane și vă dați seama că există mare problemă de, de, de, de, de independență. Trebuie ca oferta de audit uh, să uh, fie mai restrânsă, tocmai pentru că se pun probleme legate de independență și poate că în unele țări ca Franța avem și uh, Uh, acel uh, audit obligatoriu și reglementat prin lege. În acest context, uh, rotarea firmelor n-ar duce decât la probleme legate de riscurile pe care și pot asuma auditorii. A treia problemă, informarea firmelor și companiilor și a părților terțe. Ei bine, în acest context, pentru a informa compania, dialogul între auditorul acreditat și conducerea superior a, a firmei și uh, comisia de audit este foarte importantă, mai ales în contextul în care se discută și se dau informații legate de contextul în care funcționează uh, firma. Principiul fundamental este că uh, acele uh, subgrupuri ale bordului și care nu sunt uh, permanente sunt numite de acest comitet de conducere. Ele trebuie să facă anumite acțiuni și sunt răspunzătoare în fața comitetului de conducere. Deci avem, a, a, practic se preconizează o specializare a acestui comitet de audit și a membrilor săi și asta înseamnă că ar fi probabil uh, o sarcină uh, excesivă și care chiar ar intra în contradicție cu cadrul juridic actual. Rolul acestui comitet de conducere și care se bazează când se poate pe concluziile com- uh, com- comitetului de audit este acela de a monitoriza în general funcționarea companiei și nu are el rolul de a face recomandări și propuneri legate de integritatea, calitatea procesului, deoarece asta ține până la urmă de uh, cadrele superioare și de conducere și acest comitet nu poate el să monitorizeze activitatea uh, auditorului, firme de audit și să-i supravegheze uh, proiectele de raport. Asta ar afecta independența acestei firme. Informarea părților terțe. Uh, Bunătățirea calității auditului înseamnă o sporire a calității rapoartelor care sunt prezentate și aici este nevoie de o mai bună comunicare cu autoritățile respective. Totuși, problema este calitatea controlelor și nu, um, să zicem, cât de vaste sunt acestea. Uh, extinderea care este propusă ca să se, să, să, să, să ar însemna că ar merge, s-ar merge dincolo de prerogativele acestei auditorului și uh, ar duce la confuzii, ar fi redundantă și s-ar putea chiar să fie uh, uh, riscuri sporite pentru auditori și pentru investitori și care ar <clears throat> crește numărul de obstacole uh, care sunt puse în calea intrării pe piață de audit, ceea ce nu se dorește din potrivă. În special, companiile se opun propunerilor în felul în care urmează. Suntem foarte opuși Uh, statutului conform căruia acest auditor uh, obligatoriu să evalueze uh, ce se face pe plan intern din punct de vedere al controlului conturilor. Este esențial să evităm modelul american din cadrul reglementat de legile Sarbanes-Oxley, pentru că în Europa ar fi consecințe însă și mai încă și mai grave, care ar duce la costuri excesive pentru companii și nu ar spori protecția investitorilor. De asemenea, noi suntem uh, opuși faptului că nu se consideră suficient uh, care este obiectivul ultim al uh, auditării și credem că lucrurile ar duce la confuzii suplimentare și ar fi în defavoarea profesiunii ca atare. În concluzie, membrii uh, noștri doresc propuneri legislative care, în primul rând, să stabilească principii solide de independență și pragmatice. Apoi, deschiderea pieței de audit pentru firmele mari, da, dar în mod gradual și în mod organizat. Este foarte important să vedem care sunt regulile de concurență care se aplică și ce efecte au ele asupra organizării pieței să ne concentrăm apoi asupra uh, obiectivelor auditorului și anume acela de a nu face greșeli că vine, și de a identifica greșeli de fapt în uh, declarațiile financiare. Apoi, calitate și costuri reduce, reduse și în sfârșit uh, reforma care este Uh, care se potrivește cu principiile fundamentale a legislației uh, comerciale și a uh, guvernanței corporate. În sfârșit, este, este foarte important ca aceste obiective să nu vină în contradicție cu standardele de audit internaționale ISA. Ei bine, aceste standarde și adoptarea lor în Europa este foarte importantă. Iar în acest sistem se pot integra aceste, uh, aceste standarde fără prea multe probleme. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc tuturor experților. Aș vrea să-i dau cuvântul raportorului, colegului Karim, și uh, după aceea să dăm drumul la întrebări. Stimate coleg, aveți întrebări. Domnule președinte. Da, dar uh, nu vreau să îi privez pe ceilalți colegi de posibilitatea de a pune întrebări. Bun, în cazul acesta, colegul Masip, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru mine este foarte important important să ascult opiniile experților noștri. Nu este vorba pur și simplu de uh, a spune da, uh, în felul acesta dreptul uh, societăților ar putea să fie încălcat. Uh, eu cred că, de fapt, uh, aceste prevederi trebuie să-i servească pe cetățeni pentru ca să reușim să depășim criza. Comisia, pe drept cuvânt, în uh, întregul său pachet de propuneri, a avut în vedere criza care a afectat întreaga Europa și întreaga lume. Iar astăzi facem ceea ce de mult ar fi trebuit să fie reglementat în acest sector foarte sensibil. Unul dintre experți, de altfel, a punctat acest lucru pe drept cuvânt. Deci, astăzi aproape că finalizăm procesul de dezbateri în Parlament în această chestiune, uh, dar până acum niciodată nu s-a vorbit uh, atât de răspicat despre lobbying și despre atacul la independență. Deci, o reglementare în domeniul bancar uh, trebuie să existe o, uh, pentru că cele mai mari întreprinderi uh, au uh, încercat uh, cu arma în mână să-și protejeze interesele. Bineînțeles că ar fi fost timpul să încercăm să dinamizăm lucrurile mai de mult pentru a îmbunătăți lucrurile și pentru a ne confrunta mai din timp cu criza și pentru o asanare a sectorului financiar bancar. Noi, uh, în calitate de reprezentanți ai cetățenilor, suntem suverani în decizia noastră și parlamentele naționale, de altfel, sunt suzerane. Iar unul dintre vorbitori a spus foarte clar, dacă nu încercăm noi să găsim o reglementare, atunci o vor căuta parlamentele naționale în fiecare stat și atunci reglementările vor fi foarte diferite de la o țară la alta. Noi trebuie să ne asumăm un rol de pionierat în acest domeniu. Deci, la G20 probabil că problema va trebui să fie discutată pentru a găsi o rezolvare pe plan global. Eh, deci, nu știu ce propunere eh, va eh, face domnul Karim. Îl, îl apreciem foarte mult pe domnul Karim, dar în calitate de raportor din umbră, eu vreau să vă spun de pe acum că sunt 100% împotriva oligopolurilor și nu există oligopol mai puternic decât în acest sector deci, prin amendamentele mele, dacă nu cumva domnul Karim uh, va încerca să acționeze împotriva lor, o voi face eu. Pentru că dacă lucrurile vor fi încununate de succes într-o țară atât de importantă cum este Franța, atunci uh, trebuie uh, ca modelul să se răspândească și în celelalte țări pentru a reuși să spargem acest tip de oligopol pervers pe care îl întâlnim în majoritatea țărilor membre. Iar aceste, puterea acestor mari patru este fatală. Când am venit în sală, am primit acest document. Este uh, un document care nu m-a surprins, doar ci m-a și bucurat pentru că este un document din partea City-ului britanic și cred că um, există o reprezentantă aici de față, uh, experta noastră și aici um, auzit uh, care este opinia lor. În acest document se descrie un status quo care este o catastrofă în sector. Noi, în calitate de europarlamentari, trebuie să găsim o rezolvare. Mulțumesc investitorilor pentru că ei acum uh, pun realitatea și într-o altă lumină. Va trebui să facem o legislație care să fie și în interesul lor, iar cred că lobbyiștii trebuie să plece din această instituție, nu să se instaleze tot mai confortabil. Deci, noi ă, suntem reprezentanți uh, suverani ai statelor noastre și uh, să spunem clar sectorului că oligopolurile uh, nu au ce căuta în anul 2012 în țările noastre. Mulțumesc, doamna Lichtenberger. Colegul meu a avut o intervenție foarte patetică. Eu poate că aș fi avut și formulări mai cinice, dar această uh, respingere a controlului um, din partea unor mari companii și mie îmi dă bătăi de cap. Pentru că uh, este clar că uh, la un moment dat vor trebui să acționeze statele naționale pentru a controla lucrurile. Îmi cer scuze că nu am putut să particip de la bun început la această audiere pentru că sunt membra și altei comisii care se reunește în paralel. Deci, eu aș vrea să știu cum ar trebui, de fapt, să fie efectuat controlul și mecani- ce mecanisme considerați dumneavoastră că ar fi adecvate pentru a încerca să spargem poziția dominantă sau măcar să o real- relativăm a marilor întreprinderi. Mulțumesc, doamna Tain și eu mă simt stimulată să spun ceva în legătură cu lobbyingul, pentru că ne-a îndemnat de fapt domnul Brown să gândim și în această direcție. Și eh, pentru că intervenția domnului Masip a fost atât de pasională. Sigur că a eh, trecut ceva timp până când marile companii de auditare um, au, uh, și-au arătat dispuse să discută cu noi, după aceea au venit și cele de nivel mediu și după aceea cele mai mici. Eu vreau să vă spun că încă de la bun început, în momentul în care am primit o scrisoare de la un cetățean, cu ocazia unei comunicări de presă, l-am invitat un mic auditor la întâlnire. Uh, el venea din Germania și uh, a, el a fost tratat cu ironie din partea celor mari patru, dar vreau să vă spun că în clipa de față uh, micii auditori și cei mijlocii s-au adunat uh, la un loc și au încercat într-un fel să spargă oligopolul. Și uh, pentru că cei mici de singuri nu reușesc să rezolve lucrurile, este bine să acționeze uniți. Știți bine ce se întâmplă cu Partidul Piraților în clipa de față în Germania, că au din ce în ce mai mult succes. Ei bine, și eu am făcut un gest uh, asemănător în momentul în care m-am consultat și am invitat un mic auditor la discuție. Este un dosar dificil. În cadrul discuțiilor pe marginea cărții verzi am avut foarte multe întâlniri uh, cunosc multe detalii ale acestei activități și totuși nu știu care este calea cea mai indicată de ales. Domnul profesor Ziegert a spus da, trebuie să existe o reglementare, dar să nu aibă efecte legislative nedorite la un moment dat. Deci, um, alți experți au spus că atunci când regulile sunt prea multe, prea detaliate, la un moment dat pierzi imaginea de ansamblu. Iar eu știu foarte bine câte reglementări există în Germania în acest domeniu. Eu sunt notar și eu uh, mă lupt pentru independența mea, în același timp trebuie să țin seama de foarte multe acte legislative care îmi reglementează activitatea. Și înțeleg că este foarte greu să acționez independent atunci când funcționează foarte multe reglementări, dintre care unele nici nu sunt coordonate între ele. La un moment dat nu mai știi, ești independent sau nu. Deci, din această audiere deduc că aproape toți um, găsesc că limita de 10% în ce privește serviciile de consultanță nu ar fi neapărat o propunere fericită în ce privește spargerea oligopolurilor. De altfel și în domeniul entităților publice Ehm, noi speram să poată exista o colaborare cu auditorii eh, de mici dimensiuni. Dar dacă vrem să spargem un oligopol acolo unde este vorba despre un institut financiar de mare forță, mă întreb ce putem face. Am întrebat pe mari, auditorii de talie eh, medie, sunteți în stare să auditați eh, un mare institut financiar? Și mi-au spus nu. Iar în ce privește auditările mixte, comune, cum reușești să răzbești pe piață? Ni se răspunde că atâta vreme cât voi, în calitate de legiuitori, nu ne creați șanse pentru ca noi să primim o asemenea ofertă, nu avem acces. Dar întrebarea este cum putem noi să le creăm această șansă în competiția cu cei patru mari. Iar răspunsul celor patru mari va fi nu găsim că este corect, pentru că noi am devenit atât de mari, prin forțe proprii ne-am pregătit oamenii corespunzător, am investit foarte mult în competența lor și acum uh, să vină unii care, datorită dimensiunii uh, respectivei firme, nu sunt în stare să îndeplinească această activitate și voi să o favorizați, Iarăși, mi se pare că nu ar fi corect, pentru că trebuie să putem să ne bazăm pe competențe. Și chestiunea este greu de apreciat. De fapt, în evaluarea corectă constă ce putem face pentru ca intervenția noastră, actele noastre să nu aibă efecte negative. Pentru că ă, numărul mare de măsuri pe care Comisia le propune, mi se pare că Um, este creează o dificultate și pentru noi este foarte greu să decidem ce este important și ce nu. Doamna Regner, am o întrebare concretă adresată doamnei Marel. Am constatat cu uimire uh, ceea ce a spus dumneavoastră în legătură cu rotația uh, Uh, că investitorii găsesc că este o piedică. Noi știm cum se derulează lucrurile, dar eu cred că investitorii ar trebui să fie interesați în a avea o uh, perspectivă uh, care să depășească luminița de la capătul tunelului, să existe o un alt tip de viziune pe care să-și o dorească, un alt tip de prezentare și în legătură cu această posibilă abordare aș vrea părerea dumneavoastră. Domnule Karim, aveți întrebări? Nu, atunci să revenim la experți. Au fost uh, întrebări de ordin general din partea doamnei Lichtenberger, dar uh, doamna Regner poate are o întrebare mai concretă cu care am putea începe. Vă rog, doamna Morela, începeți dumneavoastră. Um, thank you very... Mulțumesc uh, foarte mult. Preocuparea noastră în ceea ce privește rotația obligatorie Uh, acelor șase ani este că ar putea să presupună costuri mari uh, pentru companiile în care investesc investitorii. S-ar putea să intervină însă și la momentul în care uh, companiile trec prin restructurări majore sau prin fuziuni, să spunem. Așadar, ar fi greu să schimbi auditorii în astfel de perioade. De asemenea, asta ar însemna că auditorul ar putea fi schimbat atunci când investitorii sau gestionarii și-ar dori uh, să uh, existe uh, un raport de uh, audit. Comisiile de audit însă sunt cele care trebuie să aibă un rol de jucat în acest proces. Noi uh, am prefera să nu existe această rotație obligatorie, ci mai degrabă o procedură de licitație obligatorie, adică auditorii să facă parte dintr-un proces de uh, licitație pe o perioadă de uh, zece ani care ar asigura o anumită transparență pentru investitori, astfel încât ei ar putea să se implice în acest proces și să solicite schimbări. Apoi, în ceea ce privește deschiderea pieței, aș dori să spun că grupul uh, lider al investitorilor, Regatul Unit, acum câțiva ani a afirmat că uh, există o preferință ca uh, auditorii mai degrabă să fie uh, numiți. Nu știu cine dorește să răspundă la întrebarea doamnei Lichtenberger. Domnul profesor Ziger. Cât privește concurența, clar, Comisia de Audit și ar dori mai multă concurență. Am dorit însă să cumpărăm uh, serviciile pe care le dorim. Nu până la urmă asta înseamnă concurență. Dacă revenim puțin la propunere și eliminăm uh, pe unul dintre cei patru pentru că există o schimbare obligatorie, atunci ne mai rămân doar trei uh, auditori și așa nu cred că ne atingem obiectivul. Acesta este un răspuns practic. Pe de altă parte însă, dacă mă gândesc puțin uh, la ce se întâmplă în această sală, văd că foarte multă lume folosește tablete Apple. Până la urmă, acesta este un monopol, nu? Noi nu putem schimba circunstanțele dezvoltării economice. Cam asta este concluzia mea. Văd că nimeni nu um, mai dorește să adreseze întrebări, poate din experții care doresc să-mi răspundă. Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește chestiunea ridicată de Andrew Brown, Cred că am putea să ne amintim faptul că în toate cele 27 de state membre acum există ocazia de a numi uh, auditori uh, comune. Acest concept nu este unul nou. Cum spuneam și mai uh, devreme, asta s-a întâmplat deja în Danemarca. Procesul acum este oarecum restrâns, s-a întâmplat însă și în uh, Franța, dar cam aceasta este gândirea din acest moment. Cu siguranță, o parte dintre propunerile care au fost uh, făcute au presupus existența unor răspunsuri uh, ale celor care se află în afara acestei uh, profesii. Aceste răspunsuri, venite pe marginea cărții verzi, au fost negative. Acum aș dori să mă exprim în numele profesiei întregimea sa, spunând că există un argument în conformitate cu care auditurile comune ar uh, avea abilitatea de a reduce concentrarea. Însă, și toate acestea pentru că există o stimulare a capacităților, însă trebuie să înțelegem faptul că vor exista uh, niște solicitări reale de uh, investiții în ceea ce privește resursele umane sau răspândirea geografică. E foarte important așadar să nu considerăm că aceasta este o soluție instant, pentru că nu este așa. Este una care necesită timp. Domnul Brown a menționat și uh, problema unui audit împărtășit adică pe anumite segmente de uh, industrie care să fie uh, auditate de echipe diferite de uh, auditori. Există asemenea tipuri uh, de audit uh, mixt și uh, ele se bazează din nou pe sporirea capacităților, însă ideea mai merită reflexie. Dacă există un mecanism în acest moment, asta nu înseamnă că se creează premisele necesare pentru investiții, însă pentru cei care investesc e nevoie și de ocazii. Și aceasta este dilema cea uh, dificilă, adică să găsim un echilibru între oportunitate și investiție. Mulțumesc. În final, raportorul nostru, domnul Karim, vă rog. Uh, Domnule președinte, vă mulțumesc am ascultat cu multă atenție toate comentariile făcute și mărturiile depuse și unele dintre ele le-am mai auzit și mai înainte. Pot să vă spun că în ultimii 20 de ani și ceva, atât politicile cât și metodele de lucru, așa cum a spus unii colegi, uh, s-au schimbat, avem de-a face cu un domeniu extrem de complex. Unul dintre cele mai complexe pe care eu am avut ocazia să le să zic să le, le analizez în ultimii șapte ani în acest parlament. Când aveam șapte ani am auzit uh, o poveste și mi s-a spus că dacă vrei să începi o discuție Trebuie să te duci la un contabil acasă, la cină. Și dacă vrei ca discuția să fie interesantă, mai invit și un avocat. Și dacă vrei ca lucrurile să se înfierbânte, mai invit și un politician. Iată, Parlamentul European, aici ne găsim. Dar ce e de făcut cu situația de față? Cred că uh, într-o primă fază trebuie să recunoaștem sau să înțelegem de ce ne găsim în situația în care ne găsim actualmente. Iată de ce înțeleg intervenția uh, înflăcărată a domnului Masic și modul în care el s-a exprimat, dar pot să-i spun dânsului că de când mă ocup de acest subiect, Nimeni nu a venit la mine, nimeni serios n-a venit la mine să-mi spună așa, privindu-mă în ochi, că vrea să mențină status quo-ul. Toată lumea care a venit și cu care am vorbit a venit cu idei noi și chiar cu idei extrem de proaspete, unele chiar nebunești, care n-ar putea să funcționeze niciodată, dar uh, care și ele totuși merită să te gândești la ele. Domnule președinte, vă amintiți, vă amintiți la prima uh, discuție și în primul schimb de vedere de vederi, nu am vrut să mă având și să indic niciun fel de direcție de luat sau prescriu ceva și eu mențin aceeași deschidere și vreau să vă spun că orice actor care vine la mine, mic, mare, mijlociu, lobbyist, uh, contabil, auditor, oricine dorește să se implice în acest proces, să aducă o contribuție, este binevenit și eu uh, îl ascult. Însă vreau să vă spun că până acum contactele pe care le-am avut și în aceste contacte niciunul dintre ele nu m-a determinat uh, să mă îngrijorez că cumva acest subiect nu ar interesa. Din potrivă, inputul este substanțial și cred că se va întâmpla așa și în viitor. Însă, un lucru care este foarte important uh, și o întrebare importantă și de bază este următoarea. Ce trebuie să facem? La ce obiective trebuie să ne gândim? Și cred că interesul public este absolut esențial aici. Noi, ca Parlament și Comisia noastră cu precădere, precădere trebuie să ne asigurăm că găsim uh, și mai bine zis că venim cu niște propuneri care sporesc încrederea în actorii uh, implicați și că nu scad încrederea. Și asta se aplică tuturora, nu numai investitorilor care sunt astăzi reprezentați aici, ci se putem vorbi de un context mult mai larg, de un spectru mult mai vast. Și trebuie să facem acest lucru, deci să lărgim discuția cât mai mult posibil. De asemenea, înțeleg de ce această profesie, această branșă este atât de interesată, așa cum s-a văzut aici, deoarece o întrebare fundamentală, una dintre ele este următoarea, așa nume, care este rolul unui auditor profesionist? Și acum, în funcție de răspunsul pe care îl vom da, putem să definim, am putea să definim chiar un nou un rol cu totul diferit de cel pe care îl joacă astăzi acești auditori. Deci nu e deloc surprinzător că ei sunt atât de interesați de această reflexie, însă trebuie să ne asigurăm de un lucru și anume că atunci când am răspuns la această întrebare, nu uităm un aspect, după părerea mea, și anume că nu, ideea este nu aceea de a manipula piața, ci de a ne asigura că există calitate și independență, ambele necesare, în uh, cadrul acestui serviciu de auditare. Și uh, am anumite uh, idei, am uh, niște puncte care mă preocupă, sunt lucruri cu care am vorbit și cu raportorii din umbră Uh, bilateral, dar și împreună cu toți am avut un schimb de vederi și vom avea un schimb de vedere cât se poate de onest, de deschis și după ce discutăm în acest context mai restrâns, vom transmite lucrurile într-un context mai vast sau la mai multă lume. Aceasta ar fi metoda pe care eu o privilegiez. S-au făcut mai multe comentarii și pe baza acestora. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, pot să vă spun că Uh, în primul rând sunt impresionat de modul în care aceștia au respectat în mod foarte disciplinat timpul acordat. Nu știu dacă asta ține de uh, onorariile lor sau de o anumită obișnuință în acest sens. Însă vreau să subliniez un lucru. Uh, în experiența mea la acest comi această comisie și din contactele pe care le-am avut cu colegii pot să vă spun că această profesiune a făcut întotdeauna impresia că este independentă, profesionistă, imparțială și dacă este să ne reamintiți anumite principii, vreau să vă dau asigurări sau să dau asigurări colegilor că independența care ni se cere în procesul de decizie este un lucru perfect conștientizat de noi și asta înseamnă și presupune și foarte multă deschidere și veți vedea că va exista deschidere. Aș, da, uh, aș acorda o atenție specială rolului domnului Vadera, care s-a luat la trântă cu acest dosar și care a venit în întâmpinarea multor lucruri și a cooperat și a, a întins o, să zicem, uh, o punte către mine, nu numai eu, dar și uh, către ceilalți raportori și către toată lumea din acest sector. Și uh, vă încurajez să îl contactați pentru că este și el prezent aici și așa mai departe. Având în vedere lucrurile pe care le-am auzit aici, domnule președinte, m-aș opri aici cu comentariile acestea preliminare, deoarece este clar că Uh, suntem pe un drum, încă n-am ajuns la capătul lui și nu vreau să fac niște comentarii pe care poate le voi regreta peste două sau trei săptămâni. Și tocmai următoarele două, trei săptămâni, când voi sta la soare în Orientul Mijlociu, mă moi, voi gândi, da, și la aceste lucruri, bineînțeles, și voi lectura uh, un pic și voi citi cu multă atenție tomurile pe care mi le veți trimite. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule raportor, mulțumesc și experților. Cred că toți am devenit mai uh, bine informați, chiar dacă soluția cea mai fericită încă nu se conturează. Dar uh, raportorul dispune de ceva timp. Uh, foaia de parcurs este destul de generoasă. Mulțumesc încă o dată și pe, întrerupem lucrările noastre pentru un minut, după aceea revenim la ordinea de zi pe care o vom continua. Vă mulțumesc! Vom discuta raportul Galo pentru că domnia sa va trebui să plece. mit blick auf die zeit würde ich jetzt gerne die sitzung fortsetzen. frau kollegin gallo hat weil sie zwingend weg muss darum gebeten. Mă uit la ceas și îmi dau seama că doamna Galo va trebui să plece de vreme, prin urmare sperăm că dânsa va reuși să ne prezinte în continuare raportul său. Vom începe cu acest subiect, nu avem prea mult timp la dispoziție alocat acestui subiect însă, pentru că Uh, domnul profesor Tait ne va face o scurtă prezentare după acest uh, moment și apoi mai trebuie să discutăm și despre alte rapoarte care se leagă de abuzul uh, copiilor, rapoartele doamnei Lichtenberger. Deci, doamna Gal, aveți întâi cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru un prim schimb de opinii, voi vorbi despre acest raport, despre punerea în aplicare și despre efectele directivei din domeniu. Ce înseamnă dreptul uh, la revânzare? E bine, aș dori să reamintesc uh, colegilor mei această definiție. Acest drept uh, presupune că este un drept inalienabil al autorului de a fi remunerat pentru o operă originală, grafică sau plastică, în cazul în care aceasta este revândută. Directiva a armonizat diversele condiții de punere în aplicare a acestui drept la revânzare și s-a analizat eligibilitatea și durata protecției pentru vânzările care intervin până la uh, 70 de ani după moartea artistului. Categoriile de opere de artă care fac obiectul acestui drept, apoi uh, actele normative care intră în uh, Uh, sfera de cuprindere, adică actele între comercianții de uh, opere de artă. Toate acestea au fost uh, stabilite, la fel și uh, tranșa din uh, prețul de revânzare. Oricum există aspecte care sunt determinate de statele membre, însă sumele acestea nu pot uh, depăși 3 milioane de euro. Trebuie să precizez de asemenea faptul că patru state membre au beneficiat de o perioadă de tranziție, adică o perioadă în care să nu aplice această directivă. Și aici menționez Austria, Irlanda, Olanda și mai ales Regatul Unit, pentru că Londra este un loc esențial pe uh, uh piața artei. În raportul Comisiei Europene care a fost publicat pe 14 decembrie 2011, regăsim uh, punerea în aplicare a acestui uh, drept și examinarea consecințelor asupra pieței uh, interne. Regăsim de asemenea incidența introducerii acestei legi în statele membre care nu o aplicau înainte și reiese faptul că în ceea ce privește uh, vânzările pe mai departe a operelor artiștilor în viață la nivel mondial, uh, s-a raportat un miliard de euro în 2010, iar Uniunea Europeană reprezintă o treime din aceste vânzări. Comisia constată așadar uh, că partea pieței europene din acest uh, segment uh, Uh, trece de 37% în 2005 și ajunge la 30% uh, în 2010, însă uh, din motive care țin de o contractare a pieței Regatului Unit. Pe de altă parte, în ceea ce privește vânzările, artiștilor în viață, însă care sunt resortisanți din Uniunea Europeană, ei bine, aici am trecut de la uh, 60% uh, la 70% în 2010. Prin urmare, Comisia estimează că armonizarea uh, acestui drept nu a afectat acest segment al pieței uh, de artă. Apoi, vânzările acestor opere de artă la 70 de ani după moartea artistului aduc 3 miliarde și jumătate de euro la buget în uh, 2010 uh, și Uniunea Europeană practic uh, a beneficiat de o treime din această sumă. Apoi, în ceea ce privește uh, situația uh, Regatul Unit, cum spuneam mai devreme, ea este una specială. Cât privește modalitățile de gestionare a acestor drepturi, majoritatea statelor membre au uh, prevăzut o gestionare colectivă obligatorie. <clears throat> Și așadar uh, adesez uh, întrebarea legată de cheltuielile de gestiune aferente acestor drepturi. se pare că cifrele avansate presupun că ajungem undeva pe la 10-20% din sumele percepute. Cât privește beneficiul uh, acestor observații, punctele pe care uh, ar trebui să le examinez în raportul meu ar fi următoarele. Piața mondială cunoaște fluctuații uh, în ceea ce privește principalele caracteristici pe care le voi enumera și le voi lua în considerare, adică o creștere spectaculoasă a pieței Chinei, care astăzi reprezintă 23% din uh, piața mondială, câtă vreme ea nu era decât de 6% în 2006. Apoi uh, o, domina, da, o dominație exercitată de uh, Statele Unite și apoi, evident, o uh, scădere a pieței europene. Și ajung la ceea ce doream să spun, uh, și anume că aș dori să mă plasez în perspectiva examinării tuturor uh, factorilor care ar favoriza piața de artă uh, europeană. Și toate acestea pentru a reuși să uh, punem capăt acestei erodări a pieței și pentru a încerca să oferim Europei o platformă dominantă pe plan mondial. Evident, aștept contribuțiile colegilor mei și um, mă gândesc că voi putea consulta toate părțile interesate. Voi lua în considerare și alți factori care ar putea să influențeze această piață, însă de pe acum pot să spun că mă voi concentra pe uh, următoarele aspecte care sunt foarte interesante. Mai întâi, uh, efectul uh, de cascadă. Acest uh, fenomen funcționează precum TVA-ul, adică dreptul uh, de revânzare trebuie plătit pentru fiecare tranzacție pentru ca să existe la urmă un efect cumulativ pentru operele de artă care sunt uh, revândute de mai multe ori. Mă voi axa așadar pe această problemă. Apoi, în ceea ce privește uh, ratele aplicate fiecarei uh, tranșe de vânzare, așa cum sunt definite în articolul 4 al directivei, Evident, um, va trebui să examinăm gestionarea acestor drepturi și chestiunea taxelor care sunt legate de această gestionare. Și apoi, o ultimă întrebare care se pune și anume, oportunitatea de a limita sau de a nu limita uh, dreptul la revânzare la o singură vânzare a unui artist în viață, pentru că uh, aici există de asemenea depurtat o dezbatere. În cele din urmă aș putea să spun că uh, Aș dori să îmi prezint proiectul de raport uh, în luna mai. Uh, prin urmare, uh, îi invit pe colegi să-mi transmită cât se poate de curând opiniile și sugestiile lor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, lege Galo. Să știți că m-am trecut și pe mine pe lista vorbitorilor, pentru că mi-amintesc uh, că această directivă a fost adoptată în 99 și a intrat în vigoare în 2001. Iar uh, obiectivul era să îi uh, ajutăm pe sărmanii artiști pentru că ei au lucrat în domeniul artelor plastice produsul lor la un moment dat uh, a dobândit foarte mult, uh, a crescut valoarea și uh, bietul artist nu a mai primit nimic. Deci acesta era rostul directivei. Dar mi-e teamă că nu am nimerit la țintă pentru că, din păcate, artiștii nu pot să profite cei care profită în urma lucrărilor lor, numărul lor este minimă. Cel mult a doua și a treia generație are de profitat. Von daher muss man sich schon die Frage stellen, macht das überhaupt alles noch Sinn? Und der andere Punkt war der, Celălalt uh, punct uh, avea o perioadă de tranziție pentru cele patru state în care nu funcționau asemenea reglementare și a spus că la un moment dat și ceilalți uh, vor imita uh, exemplul nostru și mi-e dat că da, da, nu s-au găsit uh, țări disponibile să ne imite. Este ca și la tranzacționarea cotelor de emisie. Deci eu <laughs> cred că uh, va trebui să ne limităm, așa cum a recomandat doamna Galu, la um, o sumă pentru artiștii aflați în viață, iar efectul cumulativ să fie eliminat. Deci asta ar fi prima mea uh, evaluare pentru că și în jurul anului 2000 eu am participat la dezbatere, știu exact ce ne-am propus, am votat favorabil și vedem ce a ieșit. Ceea ce a ieșit nu era ceea ce ne-am propus, pentru a spune lucrurile pe nume. Alte intervenții. Constat că nu există, de aceea putem să părăsim acest punct de pe ordinea de zi, așteptăm proiectul de raport al doamnei Galo și ajungem acum la dezbaterea comună, nu? Comisia dorește să, intervenție, să intervină? Nu. Deci ajungem la dezbaterea comună privind convenția, privind răpirile. Doamna Lichtenberg, doriți să vorbiți dumneavoastră sau îi dăm cuvântul uh, profesorului? Mulțumesc foarte mult! Mă bucur că doamna profesor Taitz uh, și-a găsit timpul necesar pentru a ne sta la dispoziție această dezbatere comună, pentru că este vorba despre uh, un subiect care uh, nu ni se pare a fi foarte abstract, dar uh, Uh, cazurile care ajung la cunoștința noastră sunt foarte, foarte dramatice. Este vorba despre sustragerea copiilor uh, din partea grijului părinte, de răpirea copiilor, uh, de transportarea copilului undeva în străinătate și trebuie să vedem ce oferă din acest punct de vedere Convenția de la Haga și ce putem face noi prin raportul pe care ni l-am propus. Mulțumesc, doamna profesoră Taiți, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Apreciez ocazia de mă adresa dumneavoastră din uh, partea conferinței de la Haga privind dreptul internațional privat. Vorbesc despre convenția privind răpirea de copii și uh, Vreau să vă descriu pe scurt această convenție din anul 1980, să vă spun cum operează ea și după aceea să mă refer la câteva uh, excepții și după aceea la necesitatea de acordare de asistență tehnică în legătură cu acces. Vă voi descrie pe scurt convenția și modul în care aceasta funcționează pentru a aprecia importanța în context internațional. Uh, numărul răpirilor de copii internaționale continuă să crească, uh, având în vedere că sunt mai, mult mai ușoare călătoriile la nivel internațional, uh, că există internet și o creștere a ratei divorților. Ca urmare a acestor răpiri internaționale de copii, există consecințe serioase pentru copii și pentru părintele rămas în urmă. Copilul, practic, este privat de mediul uh, său uh, de acasă, de părinții săi și este practic transplantat într-un nou uh, mediu. Copilul ajunge într-un alt stat cu un alt sistem juridic, cu alte susturi sociale, cultură și adesea cu o altă limbă. Aceste diferențe plus distanța fizică implicată adesea fac ca recuperarea și returnarea copilului să devină un fenomen complex. Convenția care încearcă să combată răpirea Uh, copilului uh, de către unul dintre părinți uh, luptă pentru întoarcerea copilului în mediul său în țara sa de reședință. Totul se face prin intermediul unor autorități centrale care lucrează împreună pentru a relocaliza copilul la locul său de reședință. Până la urmă, ă, așa se pot decide și ă, elemente legate de custodie. Copiii oricum ă, se încearcă a fi protejați de efectele acestor răpiri. Se oferă practic o procedură care duce la returnarea concretă a acestor copii. Mai întâi, Convenția se asigură că orice hotărâre legată de custodie sau de acces este luată de instanța care are jurisdicție la Uh, locuința obișnuită a uh, copilului. Însă totul uh, depinde de disponibilitatea dovezilor. Ordinul de returnare presupune că trebuie stabilit status scoul existent înainte de răpirea copilului. ar trebui uh, uh, de asemenea privată uh, părintele care comite aceste acte de toate avantajele care ar putea decurge de pe urma actului răpirii. Intenția este să se readucă copiii acasă pentru că răpirea înseamnă o încălcare a drepturilor la custodie, iar rezultatul presupune că nu se mai pot exercita drepturile obișnuite ale părintelui, acelea care existau înainte de momentul răpirii. Înștiințarea autorităților locale reprezintă un element important uh, pentru care luptă Convenția. Autoritățile centrale din fiecare țară uh, oferă asistență în a localiza copilul, în a încerca să uh, se obțină o reîntoarcere voluntară a copilului sau altă soluționare a problemei. Se încearcă evitarea situațiilor în care copilul ar putea fi rănit, și, uh, de asemenea, se fac aranjamente administrative absolut necesare pentru ca uh, să se asigure o returnare în siguranță a copilului acasă. Oricum, toate aceste state trebuie, care vor accede la convenție trebuie să înțeleagă clar aceste uh, lucruri. Articolul 38 stipulează clar care sunt condițiile pe care trebuie să le respecte un stat care dorește să adere la această convenție. Aderarea se face uh, luându-se legătura cu uh, Ministerul uh, de Externe al Olandei și așa se intră practic uh, în contact cu cei care pot să faciliteze aderarea la convenție. E nevoie așadar de uh, acțiuni afirmative de acceptare de către cei care uh, sunt deja uh, părți semnatare ale Convenției pentru a se putea accepta un nou stat în această Convenție. Oricum, totul începe uh, la prima zi uh, după uh, calendaristică după ce se scurge o perioadă de uh, trei luni de la momentul înaintării solicitării de aderare. Statele contractante ale Convenției din 1980 uh, uh, sunt uh, mare parte semnatare a acestei convenții. Oricum, procedura este facilă, se poate intra pe internet, se găsesc listele cu statele care au, fost au aderat la, aceste, la această convenție. Rusia, de exemplu, este unul dintre acestea. Există deja acorduri între Rusia și alte opt state, trei doresc să uh, fie și ele parte a convenției, însă nu au fost acceptate încă pentru că uh, nu au trecut cele trei luni necesare. Convenția din 1980 este diferită de Convenția din 1996 pentru protecția copilului, astfel încât dacă o țară nu uh, obiectează la o extindere a convenției la un alt stat, atunci uh, procedura își urmează cursul obișnuit. Oricum, uh, vom fi atenți la toate aspectele acestea în viitorul apropiat. În conformitate cu Convenția din 1980, statele contractante au abordări diferite față de acceptare. Ca și uh, ghid de bune practici, uh, găsim în partea a doua a textului prezentat în Convenția din 1980 Uh, elementele necesare. Și citez. Inquiring with regard to the newly acceding states' ability to carry out their convention obligations. Among the reasons given are that se oferă motive în conformitate cu care uh, obținem aplicarea cea mai vastă posibilă. Este o majoritate de state contractate, contractante care uh, își pun întrebări în ceea ce privește aderarea la această convenție înainte să o facă. Sunt uh, anumite practici care țin uh, de uh, acceptarea în această convenție. Toate acestea au fost publicate de Comisie în iunie 2011 și aici existau două probleme care aveau de-a face cu aderarea. Cât de regulat consideră statul că și-ar putea exprima acceptarea pentru noi păți și apoi ce măsuri considerați că trebuie să ia autoritățile dumneavoastră pentru a fi mulțumite în legătură cu situația în care care un stat pretinde să uh, înceapă respectarea normelor Convenției din 1980 găsiți informații necesare uh, pe site-ul nostru, la profilurile uh, statelor, uh, la titlul Convenția din 1980. Pentru a facilita acceptarea aderării, trebuie să se ofere informații statului care dorește să adere la Convenție. Noul stat trebuie să răspundă la un chestionar care întreabă um, chestiuni legate de legislația din statul respectiv uh, care pune întrebări în legătură cu anumite agenții care funcționează în legătură cu protecția copilului, în legătură cu uh, protecția juridică și așa mai departe. Răspunsurile la chestionare sunt trecute pe internet și apoi alte state pot să fie consultate atunci când iau o decizie. De exemplu, dacă există chestionare uh, completate pentru Singapore și Andorra, uh, totuși Rusia încă nu și-a finalizat pe al său. Cât privește acceptările recente, e bine, am adus uh, un număr limitat de grafice care sunt disponibile și pe site-ul nostru Uh, și le puteți consulta. În ultimul an, uh, Rusia, Gabonul, Guinea, uh, Singapore și Andorra au aderat la convenție. Guinea a adus numărul la 87 de membri contractanți. Recent a aderat Marocul, insulele Seychelles și uh, Albania. Știm că s-au făcut anumite anunțuri în cazul unor consultări informale și la Comisia de Specialitate că anumite state încearcă acum ratificarea sau uh, aderarea. Japonia, care ar presupune o ratificare, Corea, India, uh, probabil și Filipinele. Uh, Statele care se gândesc la aderare abordează procesul în mod diferit, la fel ca și cei care se gândesc la acceptare. Nivelul de implementare care trebuie să existe înainte de uh, aderare uh, diferă. Înainte de aderare e nevoie de instruire și de asistență tehnică, înainte și după. Și asta duce la o mai bună implementare și la o mai mare uh, consecvență în uh, punerea în aplicare. Prin urmare, ajungem la soluții mai bune pentru copii. Iar uh, biroul permanent al conferinței de la Haga ajută la uh, asistarea actorilor uh, care sunt implicați în acest demers. Există um, organizații regionale care sunt foarte active din această perspectivă. Dacă sunt state care încep programul de implementare, atunci ele pot să fie înfrățite cu state care deja au implementat convenția. E nevoie însă și de implicarea activă a Uniunii Europene Europene, mai ales în ceea ce privește relația cu Rusia. Eu am fost în Rusia acum două săptămâni la o conferință pentru părțile uh, interesate și pentru actori interesați de această convenție. Această întâlnire a fost uh, uh, sponsorizată de Uniunea Europeană, de Biroul Președintelui Rusiei și de organizația GIZ. Am uh, discutat cu autoritățile centrale, cu autoritățile de implementare, iar acum se fac uh, ultimele corecturi la un ghid de bune practici privind media, medierea și uh, noi am fost indic- încântați de faptul că Comisia Europeană intenționează să traducă acest ghid și să-l transmită în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Aș dori să fac comentarii în legătură cu acceptarea aderărilor. Ne dăm seama că abordările statelor care vizează acceptarea aderărilor uh, uh sunt uh, diferite. Unii au acceptat uh, aceste aderări, uh, alții încă nu. S-ar putea să existe anumite structuri de cooperare care să funcționeze. Exemplul pe care putea să-l dau este cel al autorităților centrale din uh, Rusia, Departamentul de Educație și Știință, care a fost numit în mod oficial în acest scop și care a indicat faptul că nu va accepta niciun fel de caz din partea statelor care încă nu au acceptat aderarea sa. Așadar, nu există niciun fel de structură de cooperare deocamdată pentru aceste cazuri. În concluzie, aș dori să spun că așteptăm implicarea dumneavoastră activă în munca noastră, căci conferința de la Haga este forumul global unde Uniunea Europeană interacționează cu state terțe. Vă mulțumesc și sunt gata să răspund la toate întrebările. Mulțumesc. Întrebări? Tadeus, te rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă profesoară, pentru informațiile pe care ni le-ați furnizat. Se pare că Există tot mai multe țări care se alătură acestei convenții și uh, este de înțeles uh, că în modul acesta, într-o manieră consolidată, se vor putea proteja drepturile copiilor și acordarea um, mai multor șanse către copii de a avea o viață normală. Dar vreau să vă întreb, în asemenea situații în care uh, state noi se asociază convenției, și ca atare trebuie să respecte aceste obligații. Deci trebuie să fie înființate organisme centrale care să se ocupe de aceste chestiuni. Este oare posibil ca ele într-adevăr să intre în acțiune conform cerințelor acestei convenții? Și uh, a doua întrebare, la conferința de la Haga urmăriți activitățile acestor țări? aveți cunoștință dacă aceste obligații sunt îndeplinite conform uh, cerințelor legate de calitatea de membru a Convenției? Vă mulțumesc! Doamna Tain, în calitate de observatoare a, Parlam a Parlamentului European pentru conferința de la Haga, vreau să vă mulțumesc și am o întrebare care este legată de cea formulată de domnul Zvifka avem hotărâri uh, judecătorești legate de țara de reședință a copilului. Oare dumneavoastră puteți analiza uh, lucrurile astfel încât să nu uh, apară dezechilibre? De pildă, un stat membru, dacă hotărăște în favoarea propriului cetățean, um, este oare un partipri sau nu, pentru că eu am primit o serie întreagă de e mail în ce privește uh, relația dintre uh, un părinte german și unul francez, uh, cazuri în care a avut loc răpirea unui copil, pentru că înțeleg că au existat plângeri împotriva statului federal german, pentru că judecătorii de la noi au atribuit copilul dacă mama era uh, nemțoaică atunci uh, mamei uh, și asta în defavoarea tatălui francez, să spunem. Cum se desfășoară lucrurile din punct de vedere concret? Pentru că sunt sigur că și dumneavoastră cunoașteți asemenea constelații de cazuri. Da, spune președintele, într-adevăr, există judecători care ignoră existența convenției. Doamna Lichtenberger, mai aveți întrebări? Dacă nu, îi dau cuvântul doamnei profesoare. Thank you for your... Mulțumesc pentru întrebări și pentru comentarii. Întrebarea legată de îndeplinirea obligațiilor și de monitorizarea respectării. Uh, o întrebare grea și avem o comisie specială care se reunește odată la 4-5 ani care monitorizează punerea în aplicare în mod practic a acestei convenții și una dintre întrebările puse a fost legată de mm, eventual posibilitatea unui mecanism mai solid de monitorizare și mai ales pentru a ne asigura de punerea în aplicare. Și s-a luat o hotărâre și anume ca biroul permanent să nu fie el însărcinat cu acest lucru, ci ca membrii de bună seamă să poată să facă comentarii legate de ce se întâmplă la alți membri. Bineînțeles că abordările sunt diferite. De exemplu, un stat membru contractant sau parte la convenție uh, este uh, publică în fiecare an o listă a rușinii cu acele state și entități care nu își respectă angajamentele. Biroul permanent primește multe cereri atât de la persoane particulare, care multe dintre ele sunt chiar, uh, să zic așa, sfâșietoare, este greu să rămâi nemișcat atunci când uh, cineva îți scrie și spune că copilul a fost răpit uh, de acasă într-o bună zi și mm, uneori se pune problema dacă nu cumva autoritățile centrale nu cumva au o anumită mentalitate, au anumite automatisme. De multe ori noi le-am cerut, le-am scris și le-am spus uh, că putem să îi sprijinim, dar dincolo de aceasta nu putem să facem mai mult decât asta. Ce putem noi să facem este să încercăm să asigurăm coerența în cadrul punerii în aplicare uh, și avem uh, o bază de date numită Incadel, care conține peste o mie de cazuri din foarte multe țări. Așa încât diverse tribunale, curți uh, și avocați, autorități și agenții uh, naționale pot să consulte această bază de date și pot să vadă ce conține ea. De asemenea, avem la dispoziție o rețea a judecătorilor uh, din cadrul uh, Convenției de la Haga. E vorba de judecători numiți care sunt uh, puncte de contact pe plan național și care se ocupă cu astfel de cazuri și care pot să sprijine alți judecători în țări care încă nu sunt parte la convenție și pot să intre în dialog cu proprii judecători din rețeaua uh, de la Haga. În Germania există doi astfel de judecători și, în general, în Germania aceste cazuri sunt cumva centralizate și cred că multe țări se fac eforturi pentru a, ne, a se asigura o coerență, un grad de coerență. în ce privește aspectul de punere în aplicare și respectare a angajamentelor, este greu de spus și de judecat și anume faptul că copilul s-a întors sau nu în sine nu este o, un indicator fiabil pentru că de multe ori nu asta este cel mai important în cazul respectiv. Însă avem alte uh, idei și încercăm uh, totuși să încurajăm un anumit tip de rezoluție, e vorba de rezolvări amiabile și uh, chiar uh, pune mult accent pe mediere în acest context. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Lichtenberger. Cred că trebuie să ne fie clar tuturor că în acest context de drept internațional, de fapt, nu avem altă posibilitate decât să avem o instituție internațională care să încerce să aducă la un numitor comun sisteme juridice diferite în favoarea binelui copiilor pentru a prezenta lucrurile într-o formulă mai banală. Deci, Eh, există state membre, așa cum a spus și colega taen, că eh, să eh, interpreteze propria legislație întotdeauna în favoarea propriilor cetățeni, dar noi, pe plan internațional, avem mai puține posibilități să susținem, să ajutăm copilul într-o manieră consecventă decât ne-am dorit de fapt. Acest lucru este limpede. Eu am analizat relațiile cu Rusia, cu Marocul, m-am confruntat cu asemenea probleme și am spus că este oricum mai bine să beneficiem de acest mecanism decât să nu dispunem de el, pentru că uh, în felul acesta ai măcar o bază de discuție, poți construi o bază de discuție pentru a rezolva anumite probleme că lucrurile încă nu sunt satisfăcătoare așa cum funcționează acum pentru a se putea articula deciziile în avantajul copiilor. Cred că este limpede, dar tocmai de aceea trebuie să mai uh, mergem în această direcție pe care am deschis-o prin această practică. Iar aspectele legate de monitorizare, într-adevăr, trebuie să aduse în discuție. Oare există publicarea, uh, publicate unele analize uh, din partea diverselor state pentru a putea interveni uh, îmbunătățind lucrurile acolo unde nu există încă o concordanță, așa cum ne-am dorit noi? Vă rog, doamnă profesor. O întrebare din partea doamnei Lichtenberg. Um, Într-adevăr, într-o anumită măsură, așa cum am spus, monitorizăm țările în care ne semnalează faptul că în relația cu alte țări apar probleme în mod repetat. Ce facem noi este să ne uităm la acele cazuri și în aceste cazuri și eventual să aducem uh, asistență pentru țările respective, dar uh, așa cum am spus, există o comisie în acest sens, dar uh, întotdeauna există discuții la nivelul părților contractante, contractante și chiar și în aceste condiții există divergențe de opinii în ceea ce privește anumite hotărâri și decizii ale anumitor tribunale și curți, așa cum s-a întâmplat foarte recent. Chiar au existat temeri exprimate foarte clar la nivelul comisiei despre care v-am vorbit. De asemenea, am lansat o anchetă de opinie cu profesorul Nigel Law a, a inițiat un astfel de o, o astfel de anchetă, sondaj și el a încercat să repetorieze situațiile și cazurile apărute din anul 2008 În coace. Pe de altă parte, uh, și e totuși bine că există o structură de cooperare internațională așa cum este ea, însă presiunea din partea uh, Uh, altor țări este foarte importantă. Știm bine că Japonia încă nu a ratificat această convenție, dar a suferit multe presiuni puse, exercitate asupra ei, multe țări uh, care sunt parte la Convenția de la Haga și în acest sens Japonia s-a aliniat cumva uh, și în mod destul de disciplinat a, a, a inițiat procesul de ratificare sau în orice caz a petrecut timp uh, făcând acest lucru în alte țări, autoritățile centrale um, merg și ele pe acest drum. În Germania există voință să vedem ce se întâmplă și cu Rusia, dar în orice caz și chiar pe plan bilateral, autoritățile centrale din Germania au contactat direct Rusia, etc. Deci această presiune din partea egalilor, deci din partea altor țări, este foarte importantă și cred că este maximul pe care îl putem noi să facem conferința de la uh, um, Haga, pentru că dacă nu mai rămâne Curtea de Justiție de la, de la Haga. Mulțumesc. 2 aprilie termenul limită de înaintare a amendamentelor. Și trecem la punctul 47. Uh, iar uh, aici există un document, 48 diverse, constat că nu există intervenții, iar următoarea noastră ședință va fi pe 25 aprilie la Bruxelles, când va trebui să discutăm și toate punctele pe care le-am amânat astăzi. Ședința este încheiată.